Bal adoptat pe 31 mai și 1 iunie sunt disponibile. Aveți observații? Considerăm procesul verbal astfel adoptat. În urma alege